care trebuie să fie privite nu din punct de vedere a securității, ci și pentru a-i, pre, a-i proteja pe cei mai vulnerabili deținuți. Am depus o serie de amendamente pentru a combate radicalizarea în închisori, cu exemple pe care le consider a fi uh, mecanisme de a combate comportamentul extremist, în special ca Comisia și statele membre să uh, privească mm, practicile de separare în închisori pentru a combate uh, răspândirea radicalizării. În Regatul Unit am dezvoltat un sistem prin care extremiștii vor fi deținuți în zone speciale pentru a preveni uh, răspândirea propagandei extremiste, în special spre cei mai sub, susceptibili din penitenciar. Am eliminat documentația extremistă și am uh, prevăzut programe de formare în acest domeniu pentru personalul penitenciar. Aceste măsuri, cât și altele uh, adoptate în statele membre, trebuie să fie luate în considerare de către comisie și uh, bunele practici să fie transmise acolo unde este posibil. Încă o observație în legătură cu acest raport este Uh, nu trebuie să atacăm statele membre individuale prin aceste rapoarte. Problemele sunt asemănătoare în majoritatea statelor membre. Nu cred că este util atunci când sunt arătate cu degetul anumite state membre, pentru că sunt probleme comune care trebuie să fie tratate împreună și nu vor fi rezolvate doar prin uh, punerea vinii asupra unui singur stat. Însă mă bucur că există un context larg între majoritatea, în majoritatea raportorilor din umbră. Am avut uh, o serie de reuniuni foarte constructive până acum și uh, sunt sigur că vom ajunge la compromisuri bune și constructive. Vă mulțumesc, domnul Jezek, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a spune că consider că abordarea generală a raportului este echilibrată. Grupul nostru a depus o serie de amendamente la acest raport în scopul de a ne referi în special la suprapopulare, formare, ă, lupta împotriva radicalizării în închisori. Este foarte important să asigurăm condiții sigure și corecte în închisori, nu doar pentru deținuți, dar și pentru personal și mm, personal auxiliar. După cum am indicat în amendamentele noastre, numărul de deținuți eh, deține numărul de locuri eh, disponibile într-o treime din închisorile europene. Suprapopularea este o problemă presantă în întreaga Uniune. Așadar, trebuie să punem accentul pe rezolvarea acestei probleme, făcând recomandări constructive care să poată să fie implementate efectiv de către statele membre. În special, suprapopularea închisorilor are un impact serios asupra securității în interiorul închisorilor și uh, influențează în mod negativ îngrijirea negativă și medicală și educația pe prizonierilor deținuților și influențează negativ și reintegrarea în societate. Așadar, trebuie să uh, se dezvolte uh, aptitudini practice pentru ca deținuții să poată să se reintegreze în societate pentru a preveni recidiva. Radicalizarea în închisori, deja menționată de mai mulți colegi, este un fenomen extrem de îngrijorător pe care trebuie să îl împiedicăm. Formarea personalului penitenciar este esențială aici. Uniunea Europeană a pus la dispoziție fonduri prin uh, programele de securitate pentru a forma personalul în sensul prevenirii radicalizării. Această formare trebuie să pună accentul pe îmbunătățirea capacităților de detenție, precum și pe prevenția radicalizării prin educație și dialog interreligios. Statele membre trebuie să utilizeze pe deplin uh, uh, centrele de excelență și rețelele împotriva radicalizării și să lucreze cu uh, grupurile de lucru pentru probațiune și închisori. Trebuie să se protejeze și apere drepturile deținuților și trebuie să se țin, aibă în vedere interesul copiilor care trebuie să fie deținuți separați de către adulți în toate circunstanțele, inclusiv în transferuri. Prea multe închisori din Europa se sunt asemănătoare descrierii lui Douglas Home, care spunea că închisorile îi fac pe oamenii răi și mai răi. Așadar, haideți să încercăm să schimbăm lucrurile și sper că um, ideile noastre vor fi preluate înainte de votul final și mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră pentru muncă. Din partea GUE, domnul Crisogonos, aveți cuvântul. Thank you, German. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport își propune să îmbunătățească situația carcerală generală din Europa. Și din acest motiv, grupul nostru aprobă textul. Amendamentele înaintate de noi își doresc să sublinieze în special aspecte ce țin de demnitatea umană Dorim, de exemplu, ca deținuții să aibă posibilitatea de a fi încarcerați undeva aproape de domiciliul lor pentru a putea fi facilitat accesul rudelor. De asemenea, personalul trebuie încurajat să aibă un comportament decent, trebuie să aibă condiții de lucru bune pentru a-i trata cum trebuie pe deținuți. Așadar, în general, aprobăm raportul. Mulțumesc! Mulțumesc și doamna Jolie din partea vezilor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei Bergeron pentru acest raport. E într-adevăr remarcabil ca un raport să primească 284 de amendamente. Și constat cu bucurie că grupurile sunt în general de acord, deși în alte privințe avem viziuni destul de extremiste. Aici, în ceea ce privește aglomerarea și condițiile de detenție, suntem de acord. Închi penitenciarele trebuie să devină un loc care să ducă spre reintegrarea în societate. Deținuții trebuie să fie implicați într-o serie de activități Trebuie într-adevăr să ne ocupăm de persoanele vulnerabile, trebuie să aibă acces la îngrijiri medicale, trebuie să luăm în considerare și pedepse alternative la încarcerare, trebuie să um, le asigurăm reintegrarea în mediul familial și bineînțeles că trebuie să prevenim recidivă. Pe de altă parte, trebuie să îmbunătățim condițiile de lucru pentru personalul din penitenciare și trebuie să ne punem întrebarea dacă există într-adevăr avantaje în procedura de izolare a deținuților radicalizați. Uh, Văd că tot mai multe state membre recurg la această izolare. Trebuie să vedem și cum tratăm infracțiunile legate de droguri ușoare, de cannabis, de exemplu, pentru că pentru fiecare persoană nou încarcerată trebuie să fie și o persoană eliberată, pentru ca toți deținuții să aibă dreptul la propria celulă. Sper că prin acest raport, așa cum e el acum, vom reuși să ajungem ușor la compromisul, astfel încât să putem relua curând activitatea. Mulțumesc! Dacă doamna raportor dorește să revină, dacă nu îi mulțumesc, le mulțumesc și raportorilor. Vă dau cuvântul, doamna raportor. Aș vrea doar să spun că, într-adevăr, mă bucur să constat că toată lumea este de acord. Într-adevăr, o observație asupra radicalizării e ceva ce ne, ne, ne liniștește în acest moment, însă radicalizarea are legătură și cu această supraaglomerare a penitenciarelor. Deținuții nu au altă speranță, practic. Radicalizarea li se prezintă ca unică soluție. Deci, practic, supraaglomerarea și condițiile atât de proaste reprezintă sursa răului. Sunt de acord cu ceea ce spune doamna Jolie. Izolarea deținuților radicalizați riscă să ducă la și mai multă radicalizare. Și nu asta este ceea ce ne dorim. Trebuie să lucrăm cu acești deținuți, să vedem cum putem să găsim soluții, nu să-i eliminăm pur și simplu ca pe niște dăunători. Trebuie, bineînțeles, să lucrăm îndeaproape cu personalul din penitenciare, pentru că personalul din penitenciare poate să identifice foarte ușor deținuții care riscă să se radicalizeze. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne raportor, și mulțumesc raportorilor din umbră vom vota pe 21 iunie. Acum trecem la punctul 10. Procedura comună în materie de protecție. Pe 13 iulie, Comisia a prezentat al doilea pachet de reforme pentru sistemul de azil, inclusiv o propunere pentru regulamentul privind azilul de abrogare a Directivei 1332 care reglementează procedura de protecție internațională. E directiva din 2013. Comisia noastră a numit-o pe doamna Ferrara ca raportor. Dânsa a organizat consultări cu, toate, cu toți actorii implicați în ultimele luni și astăzi ne poate prezenta proiectul de raport. Așadar, dau cuvântul doamnei Ferrara și apoi uh, va avea loc și dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc în primul rând tuturor colegilor. Le mulțumesc pentru sprijinul din ultimele luni. Într-adevăr, e un raport foarte tehnic și a fost uh, destul de dificil. Mulțumesc de asemenea comisiei. Comisia a fost extrem de deschisă și ne-a furnizat toate informațiile necesare. Ceea ce bineînțeles că ne-a ajutat să înțelegem particularitățile procesului pentru cele două pachete propuse. Mulțumesc așadar Comisiei pentru deschidere. Le mulțumesc de asemenea tuturor ONG-urilor cu care am cooperat și care se ocupă de această chestiune. Ne-am întâlnit cu multe ONG-uri în ultimele luni și au venit cu sugestii și informații și propuneri foarte importante. Am uh, efectuat vizite de lucru în mai multe state membre, în Germania, Suedia și Franța, și am uh, fost și aici, în Belgia, ne-am întâlnit cu mai multe agenții guvernamentale și cu organizații neguvernamentale pentru a înțelege procedurile din fiecare stat membru și particularitățile sistemelor naționale, am vrut să vedem care sunt punele practici, care sunt problemele ce ar trebui evitate într-o procedură comună. și bineînțeles că toate sugestiile și propunerile primite au fost analizate cu atenție. Pe parcursul acestor reuniuni ne-am dat seama că trebuie să asigurăm un cadru echitabil și accesibil pentru procedura de protecție internațională. Trebuie să asigurăm echilibrul între respectul față de proceduri, de regimul procedural și, pe de altă parte, eficiența procedurilor și, bineînțeles, respectul față de drepturile omului. Sunt mai multe probleme de natură socială care au apărut tocmai din cauza acestei lipse de echilibru, din cauza incertitudinilor, în special sentimentul de nesiguranță resimțit de persoane individuale care intră în procesul de evaluare în procedura de protecție internațională. Statele membre se confruntă cu multe probleme atunci când gestionează cererile, solicitările de azil, sunt și probleme financiare, pentru că, din păcate, resursele lipsesc și foarte mulți oameni care sunt în sistem nu au acces la aceste resurse luni la rândul. Așadar, trebuie să eficientizăm procesul, să îl accelerăm și să încercăm să rezolvăm sau măcar să diminuăm problemele existente. Interesant este că la nivelul statelor membre cererile pentru protecție internațională care sunt, sunt gestionate într-un termen rezonabil și procedurile trebuie făcute astfel încât să accelerăm lucrurile. Așadar, Elementul cheie este accelerarea procedurilor. De asemenea, prin regulamentul actual s-au instituit mai multe proceduri și au apărut și tot felul de probleme. Trebuie să vedem care sunt problemele care sufocă sistemul Și de asemenea este important să recunoaștem faptul că fiecare cerere, fiecare solicitare este importantă în sine. Așadar, într-adevăr, avem nevoie de un sistem generalizat, însă fiecare solicitare trebuie analizată cu atenție și decizia de admisibilitate trebuie luată în cunoștință de cauză. Trebuie să evităm situațiile în care este evident că nu e cazul de protecție internațională. Solicitarea este nejustificată. Există și astfel de situații. Pentru a, și trebuie să facem asta pentru a decongestiona sistemul și a accelera mersul lucrurilor. Trebuie să luăm în calcul și povara financiară ce revine fiecărui stat membru. Această procedură trebuie să respecte drepturile omului în cazul fiecărui solicitant. O altă chestiune este legată de resortisanții țărilor terțe. Aici, pachetul propune niște măsuri de prevenire prin acordarea acestui statut de țară sigură pentru țările terțe. De asemenea, trebuie definit și statul de primul stat de intrare. Dacă stabilim statutul de țară sigură pentru țările unde pot fi returnați solicitanții și aici sunt multe probleme care este statutul pentru Turcia, de exemplu. Deci vedeți că sunt mai multe probleme cu care ne confruntăm acum și ele trebuie analizate în baza faptelor. Accelerarea procedurilor depinde de mai mulți factori. Acolo unde există deja o procedură care este desfășoară suficient de rapid, dacă stabilim și țările unde este sigur să îi returnăm pe acești solicitanți, dacă regulamentul Dublin funcționează, atunci, într-adevăr, procedurile pot fi suficient de rapide. Există o procedură obligatorie și una voluntară. Procedura rapidă ar depinde de țara de origine și aici din nou discutăm chestiunea țărilor terțe și a statelor sigure procedura voluntară s-ar adresa cetățenilor din țări terțe care sunt considerate sigure. Și în aceste situații, de obicei, li se oferă opțiunea de a se întoarce, de a se repatria voluntar. Procedurile de frontieră existente Aici e foarte important să facem diferența între minorii neînsoțiți și minorii în general, inclusiv cei care vin cu familia. E important să înțelegem obligațiile ce revin țărilor de primire, țările care gestionează solicitarea de azil. Trebuie să specificăm în legislație toate aceste obligații și implicațiile lor, precum și aspectele practice ce decurg de aici. Trebuie să înțelegem exact implicațiile practice ale unei proceduri comune. În ceea ce privește respingerea cererilor, Deseori există căi de atac și solicitanții pot să conteste decizia inițială. Și aici trebuie să înțelegem foarte clar care sunt procedurile implicate. În primul rând, trebuie să stabilim fondul și justificarea căii de atac și apoi, de asemenea, și jurisdicția, competențele. Dacă nu avem o procedură armonizată, atunci se ajunge la tot felul de discrepanțe și la cazul de abuz al sistemului. E evident că avem o problemă ambivalentă. Pe de o parte, drepturile solicitantului de azil și, pe de altă parte, obligațiile ce revin statului care gestionează cererea. Sunt foarte multe diferențe între procedurile la nivel de stat membru și aici trebuie să avem o procedură de atac uniformizată. și bineînțeles că procedura trebuie să se desfășoare în conformitate cu drepturile omului. Sistemul de interviuri individuale pe care l-am avut până acum și aici am analizat ca studiu de caz sistemul francez. E foarte important să avem un proces verbal scris al interviului, dar e important de asemenea ca interviul să fie și filmat, să fie înregistrat video. Deși bineînțeles că asta implică costuri adiționale, dacă nu avem decât un proces verbal scris, apar tot felul de probleme. Și orice agenție sau autoritate care evaluează interviul are nevoie de mai mult decât un proces verbal scris pentru a interpreta corect discuția. Sperăm să ajungem la rezultate pozitive. și le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru tot sprijinul. Mulțumesc! Într-adevăr, o sarcină extrem de complicată. Este prima discuție asupra amendamentelor, așadar voi da cuvântul raportorilor din umbră pentru a vedea ce impresie au ei despre amendamentele curente. Raportorul din partea PP nu este, Așadar, dau cuvântul socialdemocraților. Mulțumesc, mulțumesc doamnei Ferrara, în primul rând. Într-adevăr, e o chestiune extrem de complicată și, așa cum a spus și ea, am lucrat foarte bine împreună. Susțin principalele puncte din proiectul de raport. Pentru noi e foarte important ceea ce a menționat doamna Ferrara deja, și anume acest caracter echilibrat al procedurii, însă, în același timp, ne dorim ca procedura să fie accelerată, să se desfășoare mult mai rapid. Este inacceptabil ca ce se întâmplă acum. Mulți refugiați așteaptă 6, 8, chiar 9 luni până ajung la un prim interviu. Este o situație pe care nu o mai putem tolera. De asemenea, e foarte important pentru noi, și asta s-a spus deja, ca fiecare solicitare să fie analizată individual pe fondul său. E ceva ce trebuie să avem în vedere și pe viitor. Așadar, E nevoie de mai mult personal și de o interpretare mai detaliată în baza informațiilor a fiecărei solicitări. Am menționat deja și am discutat de mai multe ori cât de important ar fi această lips, listă europeană a țărilor sigure. Un aspect menționat și de doamna raportor. Nu trebuie să ajungem în situația în care această procedură ar deveni o pedapsă pentru refugiați. E ceva ce trebuie să evităm. Și poate un aspect mai controversat, eu personal nu sunt un mare admirator al deciziilor luate la nivel de stat membre, membru, pentru că din experiența mea știu că statul membru încearcă să scape cât mai repede de procedura asta și să paseze responsabilitatea în curtea altcuiva. Însă, Grecia și Italia aici au un statut special și trebuie să facem o diferențiere a statelor, între statele membre și din acest punct de vedere al volumului de solicitări gestionate. Îi mulțumesc încă o dată doamnei Ferrara pentru proiectul de raport. Cred că delegația Libe din Grecia a văzut un timp de așteptare de la 6 la 9 luni în Grecia, aceeași situație ca peste tot. Acum din partea ECR, domnule Halalo. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc doamnei Ferrara pentru munca asupra acestui dosar. Pe multe dintre puncte, noi avem viziuni diferite. ECR-ul este pentru armonizarea legislațiilor de azil, însă scopul principal al acestei armonizări, după părerea noastră, ar trebui să fie discuraj- descurajarea migrației nereglementate în Uniunea Europeană pe de o parte și apoi a mișcărilor secundare între statele membre pe de cealaltă parte. Standarde comune, proceduri comune, toate acestea ar trebui să fie stricte, astfel încât să-și atingă scopul. Dacă standardele comune sunt unele extinse, atunci uh, migrația nedorită va fi descurajată. Trebuie să înțelegem și faptul că foarte mulți dintre cei care trec, uh, care traversează Mediterana astăzi și se folosesc de canalele de azil, nu au drept, nu se califică pentru a primi statutul de refugiat. Există multe provocări în fața statelor membre sec- mișcările secundare vor rămâne o problemă în continuare. Aceleași comentarii se pot face pe toate dosarele de azil pe care muncim. ECR-ul va depune o serie de amendamente care vor reflecta această poziție de bază și nu voi mai intra în detalii acum și aici. Mulțumesc! Mulțumim și acum din partea ALDE, doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș începe prin a-i mulțumi Laurei și echipei sale pentru această muncă dificilă asupra raportului. Este unul din dosarele cele mai complexe din pachetul privind azilul. E complicat și tehnic. Cred că, în linii mari, e bine că vom avea o reglementare pentru procedurile de azil din Europa și sperăm că se va ajunge la mai mare convergență în ceea ce privește procedurile de azil. Cred că acesta este un element foarte important, astfel încât să avem într-adevăr un sistem comun european de azil. În același timp, sistemul armonizat va însemna că trebuie să fim mai atenți la acest sistem pe care îl proiectăm acum, astfel încât să atingem echilibrul potrivit în el. După părerea mea, ar trebui să ne asigurăm că Procedurile de azil sunt rapide, însă trebuie să ținem cont de nevoia de certitudine juridică și trebuie să ne asigurăm că aceasta devine o realitate trebuie să ne amintim că a ne asigura că există un sistem care funcționează și e accelerat, nu e mai important, nu înseamnă că trebuie să fie tăiate termenele limite. Important este să se asigure certitudinea juridică solicitanții trebuie să aibă drepturi, să aibă calități de să aibă o calitate a informațiilor crescute încă de la începutul procedurilor. Astfel s-ar reduce numărul de cazuri care duc la procese de recurs care consumă mult timp și bani. Ar trebui să ținem cont și de acest fapt la proiectarea sistemului. Voi încerca să nu vorbesc prea mult, pentru că încă mai trebuie să analizez propunerile raportoare și să mă consult cu grupul meu, însă mai am niște puncte pe care aș ține să le menționez. Sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește procedura de admisibilitate, care trebuie să rămână opțională pentru statele membre. Nu văd nici un motiv pentru care statele membre ar trebui să fie forțate să facă aceste proceduri foarte dificile, dacă statele membre ele însele consideră că, spre exemplu, s-ar ajunge la un proces nenecesar de lung. Un al doilea punct unde sunt foarte sceptică cu privire la propunerea comisiei, am de-a face cu chestiunea legată de retragerile implicite. Această dispoziție din articolul 49 conține o serie de circumstanțe foarte extinse în care o solicitare poate să fie retrasă implicit. De exemplu, doar pentru că o persoană s-a mutat dintr-o casă în alta și a uitat să anunțe autoritățile sau faptul că a lipsit de la un singur interviu. Asemenea, greșeli fac parte din viața de zi cu zi și pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru fiecare. Facem asemenea greșeli mici zi de zi, pentru că suntem oameni. Același lucru este valabil și pentru solicitanții de azil. E important să ne amintim că dacă o solicitare este retrasă sau este retrasă implicit de autorități, atunci solicitantul nu poate să trimită o nouă solicitare. Orice fel de solicitare nouă va fi considerată ca o altă solicitare la care se pot, uh, care se poate face doar dacă există circumstanțe diferite față de prima solicitare. Există anumite garanții care apar în propunerea comisiei, însă acestea cred că vor ajunge să fie tratate în tribunale, în niște proceduri de recurs costisitoare. Articolul 43 le oferă autorităților dreptul de a deporta pe cineva dacă o a doua solicitare este respinsă de autorități ca fiind inadmisibilă, de exemplu pentru că autoritățile consideră că nu există noi elemente în această solicitare, cea de-a doua, și este uh, retrase implicit pentru că cineva a lipsit de la un interviu. Se poate merge în continuare cu deportarea chiar dacă solicitantul face um, ajunge inițiază o procedură de recurs la tribunal, astfel încât se ajunge la această apărare, ajungi la tribunal unde trebuie să te aperi în fața tribunalului, dar nu poți să fii prezent pentru că urmează să fii deportat în pe celălalt capăt al lumii. E o situație foarte bizară și aș sublinia cât de important e să rectificăm toate acestea. În anumite cazuri, da, probabil ar trebui ca o solicitare să fie implicit retrasă. Însă există aici un concept mult prea extins, care nu e acceptabil pentru că s-ar ajunge la foarte multe cazuri care ar trece prin proceduri de recurs foarte costisitoare în tribunale și nu ar trebui să ne împovărăm curțile cu asemenea chestiuni. Cred că suntem pe cale de a avea un sistem pragmatic de azil în Uniunea Europeană, însă propunerile comisie, Comisiei ne lasă multe de dorit și există suficient spațiu de îmbunătățiri. Și, stimați colegi, acum depinde de noi să îmbunătățim lucrurile. Avem un bun punct de plecare, dar noi putem îmbunătăți tot acum. Mă întorc acum și mă adresez din nou Laurei. Mulțumesc și ei și echipei sale pentru munca foarte bună pe dosar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Cecilia. Doamna raportor poate să se întoarcă pe anumite puncte pe care le-ai menționat. Și acum trecem la raportul din umbră din partea GUE, doamna Albion, vă rog. Mulțumesc. Particular. În primul rând îi mulțumesc raportoarei doamne Ferrara, în special în reuniunile anterioare unde am putut să uh, discutăm cu o serie de organizații care lucrează cu solicitanții de azil este important să semnalăm că majoritatea acestor organizații sunt împotriva propunerii Comisiei pentru că uh, contravine Convenției de la Geneva. De aceea, GUE, în esetul, vrem să respingem propunerea Comisiei și avem un amendament de respingere totală, dar vom lucra pe aspecte concrete ale textului pentru a ajunge la îmbunătățiri, pentru a se respecta drepturile omului și să se respecte uh, legislația internațională în domeniul, de azi, în domeniul azilului. În legătură cu propunerea raportoarei, sunt o serie de aspecte pe care raportarea le-ar menține din propunerea comisiei și noi nu împărtășim uh, anumite aspecte, chestiunea inadmisibilității, ce înseamnă că solicitanții uh, pot să uh, uh, uh, solicitarea lor poate să fie respinsă fără măcar să, ca aceștia să fie ascultați, ni se pare că contravine oricărui drept. Uh, nu putem accepta conceptul de stat sigur care contravine conceptului de uh, uh drept de azil. Nu au drept de azil doar aceleași, acele persoane care vin din uh, război, ci și din cele persoane din zone unde nu există un război declarat, dar care necesită uh, protecție internațională și conceptul de stat sigur contravine acestui principiu. În plus, ne preocupă că există o listă europeană fără să știm cine decide ce țară se află pe această listă, care sunt criteriile. Ne opunem acordului cu Turcia și această listă europeană contravine oricărui control democratic orice stat care intră sau iese de pe, statul, de pe această listă ține mai mult de alianțele Uniunii Europene în domeniul politicii externe decât de situația reală din statul respectiv. Împărtășim uh, propunerea raportoarei de a elimina statele sigure de tranzit. Mi se pare important să se elimine acest concept și împărtășim uh, o serie de alte pro, propuneri ale mm, uh, raportoarei, dreptul la asistență juridică, rolul, rolul ONG-urilor în procesarea cererii. Din nou suntem de acord cu raportoarea. Din nou, ni se pare foarte important și de aceea sperăm că celelalte grupuri ne vor susține. Ar trebui să uh, um, dispară conceptul retragerii implicite a solicitării de azil. Nu există nicio bază juridică în acest sens și se criminalizează persoanele care solicită azil. În același sens, uh, salutăm includerea eliminării textului care elimină deportările în timpul procesului de apel al deciziei în legătură cu solicitarea. Deci, uh, Vrem să continuăm munca pe text uh, și să lucrăm cu societatea civilă care face o muncă importantă de a denunța aceste mă, măsuri pe care Comisia vrea să le implementeze pentru a crea o Europa fortăreață. Vrem să creăm alternativă, alternative pentru ca politicile de azil europene să îndeplinească drepturile omului. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum dăm cuvântul raportorului din număr de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, însă a trebuit să votez într-o altă comisie. Iată încă o procedură pe care ar trebui să o revizuim în acest Parlament. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca făcută nu doar în redactarea raportului, ci și pentru toate reuniunile care au fost organizate înainte, foarte detaliate, am analizat articol cu articol, mulțumesc comisiei pentru că ne-a ajutat și ea, a fost un lucru foarte util pentru toți colegii și, după părerea mea, ne-a și arătat cât de complexă este această legislație și faptul că trebuie să ne asigurăm că orice facem noi aici, aici merge mână în mână cu toate celelalte rapoarte și texte legislative pe care le avem în lucru acum. Parlamentul cred că are o mare responsabilitate în acest sens și trebuie să ne intrăm în rol. Aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea foarte bună de până acum. Pe scurt, cred că scopul acestei legislații e unul cu care cu toții suntem de acord în această comisie, să avem proceduri scurte, simple, care să ducă la aceleași rezultate, indiferent de unde au acestea loc în Uniunea Europeană, oriunde s-a făcut o solicitare de azil. De aceea salut propunerea de a scurta termenele limită pentru diferiți pași din procedură. Însă cred că trebuie să analizăm și fezabilitatea anumitor termen limită în practică, pentru că anumitor termene limităm în practică, pentru că am văzut că există o fluctuație în uh, statele membre în funcție de solicitanții de azil pe care îi primesc și de momentul în timp. De aceea avem nevoie de un sistem care să funcționeze pentru toate statele membre și în vremuri de influx scăzut, dar și crescut. Prioritatea ar trebui să fie să uh, Um, îi ajutăm pe refugiații care fug de persecuții. După părerea mea, o politică de returnare rapidă trebuie să existe pentru acei solicitanți de azil care nu au dreptul la protecție internațională. Trebuie să ne asigurăm că acest regulament nu oferă mai multe instrumente acelora care fac solicitări uh, care nu pot fi acceptate pentru protecție internațională în Uniunea Europeană. Dacă nu reușim să acționăm pe acest domeniu, până la urmă vom pierde sprijinul publicului și mijloacele de care avem nevoie, astfel încât să ne ocupăm de acei oameni care într-adevăr au nevoie de protecția noastră. Cred că verificările de admisibilitate, conceptul de stare, stat sigur, procedurile de examinare sunt concepte foarte importante în acest sens. Pentru a încheia, garanțiile procedurale și procedurile pentru minorii neacompaniați. O serie dintre colegi am fost în Grecia într-o misiune libe săptămâna trecută. Ne-am întâlnit cu mulți minori neînsoțiți care acum sunt blocați în proceduri pe insulele grecești. Îmi amintesc de o fată de 15 ani care a fost dusă din Africa în Turcia de traficanți de ființe umane, apoi în uh, Turcia a fost părăsită pentru că obliga sau să facă lucruri pe care nu voia să le facă, așa că acum începe o nouă procedură în Lesbos. Deși nu suntem de acord pe multe puncte în acest sens, haideți să muncim împreună astfel încât garanțiile să fie bine stabilite și să-i ajutăm pe aceia care, într-adevăr, au nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei raportor pentru concluzii. Mulțumesc. Întâi comisia și apoi dăm cuvântul doamnei raportor. Dorește cineva să intervină? Da, bună dimineața, sunt de la DG Home, Unitatea pentru Azil. Comisia, în primul rând, ar dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca foarte importantă asupra propunerii și Așteptăm cu nerăbdare raportul final, care sperăm va fi o bază pentru discuții foarte bune pe parcursul procesului legislativ. Suntem de acord cu punctele care au fost semnalate de doamna raportor în ceea ce privește atingerea unui, echilibru între eficiența procedurilor, care ar fi în beneficiul statelor membre și persoanelor care au nevoie de protecție internațională, cât și între drepturile procedurale ale solicitanților. Există multe aspecte importante în acest raport pe care le salutăm, de exemplu faptul că procedura pentru accesul la proceduri este menținută, faptul că principiul procedurii obligatorii de accelerare în anumite cazuri e menținut. Doamna raportor pare să fie de acord că e nevoie să existe limite temporale scurte, dar rezonabile, astfel încât să se poată face examinarea atât la nivel administrativ cât și în stadiile de recurs. Am reținut de asemenea faptul că în raport s-a acordat multă atenție uh, îmbunătățirii drepturilor procedurale ale solicitanților, inclusiv ale minorilor neînsoțiți. Credem într-adevăr că acesta este un aspect important, mai ales dacă ținem cont de faptul că limitele temporale sunt scurte. E important ca drepturile procedurale să fie puternice și să se îmbunătățească calitatea procesului de azil și să ne asigurăm că solicitanții într-adevăr beneficiază de examinarea individuală de care au nevoie. Acestea fiind spuse, pe anumite aspecte ale raportului avem anumite întrebări sau îngrijorări. Prima dintre acestea are de a face cu posibilitatea de a pune în aplicare regulamentul în consulatele statelor membre, un lucru care este menționat în raport. Noi considerăm că trebuie să fim atenți în ceea ce privește o posibilă extindere a domeniului de aplicare al acestui regulament sau al legislației UE pe azil în afara teritoriilor statelor membre. Există anumite aspecte care au fost menționate de doamna raportor legate de posibilitatea de a exista dispoziții discreționale în ceea ce privește anumite aspecte ale regulamentului. Comisia ar dori să vă reamintească și cred că e o poziție împărtășită de mai mulți raportori din umbra astăzi, că armonizarea este un aspect foarte important al acestei propuneri. Un obiectiv important al Comisiei e să nu mai există aceste mm, proceduri disparate în statele membre și, într-adevăr, se existe, într-adevăr, o procedură comună în Uniunea Europeană pe azil. Aceste dispoziții discreționare, până într-o anumită măsură, ar putea să submineze acest obiectiv. În ceea ce privește conceptul de stat terț sigur și ă, stat de azil, concepte importante pentru Comisie. Am observat faptul că doamna raportor propune acum ca să existe motive opționale față de obligatorii în ceea ce privește inadmisibilitatea. Pe noi ne îngrijorează această propunere și asta pentru că raționamentul din spatele acestor concepte de stat terț sigur staters de azil spune următoarele. Dacă condițiile sunt îndeplinite, o persoană care solicită protecție internațională în Uniunea Europeană ar putea fi admisă sau readmisă într-un stat terț unde ar putea să primească protecție. Astfel, e destul de neclar pentru noi cum o procedură accelerată, care e o examinare a dosarului, s-ar putea pune în aplicare în acest context. Dacă o solicitare e examinată de un stat membru în Uniunea Europeană, conceptul de stat terț sigur sau prim stat de azil devin cumva niște concepte irelevante, pentru că persoana nu va fi trimisă în statul terț pe parcursul examinării. Așa că noi credem că acest punct trebuie să mai fie discutat. Raportorul a propus și ștergerea anumitor motive pentru accelerare, de exemplu pentru solicitările care sunt făcute doar ca să fie întârziată returnarea sau când există uh, Uh, solicitări depuse la intervale mici una după cealaltă. Credem că trebuie să se beneficieze de examinarea solicitării în toate stadiile solicitării. Odată ce are loc o examinare completă și se consideră că persoana nu are nevoie de protecție internațională, e important ca returnarea să poată să fie pusă în aplicare. Acesta este motivul pentru care Comisia consideră că accelerarea în acest caz azi e un instrument important. Procedura de returnare ar putea să fie întârziată foarte mult pentru persoane care nu au nevoie de protecție. Apoi, chestiunea legată de recurs. Raportorul a propus că anumite dispoziții care apar în Comisia în propunerea comisiei în ceea ce privește recursul și varianta neautomată acestuia să fie șterse. Acest tip de procedură nu înseamnă că un recurs nu poate să aibă un efect de suspendare la o decizie de returnare, ci înseamnă că solicitantul, la cărui solicitare este respinsă în stadiul administrativ, va trebui să ceară unui tribunal sau curți să ia o hotărâre cu privire la dreptul de ședere. Această instituție e cea care decide ex officio pe această chestiune. Dacă tribunalul sau curtea consideră că există un risc, atunci uh, la returnare atunci poate să hotărască persoana să rămână. E un aspect important pentru comisie. Pentru a încheia câte ceva despre solicitările despre solicitările urmă, următoare. Uh, Legat de achiul actual, aceast, acest concept a fost subminat. Această um, renunțare la accelerare și a uh, recursului neautomat. Din nou, e foarte important ca solicitanții să se asigure că, să se asigure că într-adevăr, examinarea lor, solicitarea lor este examinată în ambele stadii, și administrativ și celălalt stadiu. Dar dacă se depun mai multe solicitări, astfel încât să fie întârziată returnarea, atunci statele membre trebuie să aibă proceduri și pentru asemenea cazuri, astfel încât să se axeze pe cei care au nevoie adevărată. Vă mulțumesc pentru atenție. Vreau să văd dacă președinția dorește să spună ceva. Bună dimineața tuturor! În primul rând aș dori să Mulțumesc raportoarei, doamna Ferrara, și pentru munca lor, precum și com- Comisiei Libe în general. După cum uh, s-a spus deja, acest uh, dosar a beneficiat de foarte multe uh, discuții în Consiliu. Acest dosar a fost mai complex și în timpul președinției malteze s-au discutat uh, proiecte de compromis uh, la aceste articole în cadrul unei abordări tematice pentru a limita deplasările secundare, garanții pentru cei cu necesități speciale, uh, minori neînsoțiți, tutelă, verificări medicale și alte activități aceste subiecte au fost mm, problematice în ceea ce privește conținutul și alte aspecte din pachetul CAS. Discuțiile practice continuă în grupul de lucru pentru azil, așadar că, bineînțeles, ne apropiem de sfârșitul președinției noastre la sfârșitul iunie și uh, discuțiile vor continua în timpul președinției estoniene. Vă mulțumesc. Eh, concluzii, din nou, dau cuvântul raportoare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Mulțumesc fie astăzi sau în timpul reuniunilor pe care le-am avut. Repet, provocarea cea mai importantă deocamdată este să garantăm respectarea drepturilor fundamentale și să garantăm eficiența procedurilor. Echilibrul nu este ușor pentru că în anumite cazuri ă, se accelerează termenele în detrimentul drepturilor fundamentale și în detrimentul drepturilor de procedură. mențin obiectivul de a uh, garanta, de a menține echilibrul între aceste proceduri pentru a răspunde la, răspund, la întrebările Comisiei Europene, aș evoca un alt aspect uh, Noțiunea de state terțe sigure și prim stat de azil sigur nu sunt noțiuni care mm, se supun procedurii de admisibilitate, pentru că acest tip de procedură depășește examinarea de fond și în acest caz este foarte dificil să facem o analiză de la caz la caz. În ceea ce privește statele terțe, trebuie să vedem dacă un stat terț sau de tranzit poate să garanteze respectarea drepturilor fundamentale în cazuri specifice. Trebuie să se facă examinarea de la caz la caz, fără să se treacă de examenul de fond. Putem să ne gândim la o procedură accelerată în momentul în care un stat membru estimează că statele terțe pot să fie incluse pe o listă de state sigure, dar în ceea ce privește caracterul obligatoriu al procedurii de admisibilitate, echilibrul nu este respectat. Vedem că se accelerează termenele, asta în detrimentul drepturilor fundamentale. Este vorba aici de diverse cazuri legate de procedura accelerată am eliminat uh, prezentarea solicitării cu singurul obiectiv de a întârzia procedura. Este o definiție care poate să fie interpretată destul de lax. Mi se pare o noțiune destul de vagă, care poate să fie abuzată și estimăm că un regulament trebuie să fie clar, pentru că un text, text uh, care stabilește o normă, regulamentul trebuie să menționeze foarte clar cazurile în care se uh, demarează o anumită procedură sau alta, fără să acorde o anumită putere uh, de discreție. Nu mergem în sensul unui text normativ regulament. În ceea ce privește uh, tagele implicite, faptul că se așteaptă o decizie ulterioară și dacă solicitantul de azil trebuie să se întoarcă în statul de origine, mi se pare destul de incoerent. Nu are nici sens din punct de vedere economic, pentru că Uh, există costuri suplimentare pentru statul membru, costuri de repatriere, persoana trebuie să fie repatriată dacă uh, un tribunal decide că persoana respectivă are dreptul de a rămâne pe teritoriul european. Atâta timp cât nu s-a încheiat procedura de recurs. Asta înseamnă de asemenea că trebuie să prevedem o procedură diferită care va evolua în paralel cu examen, cu procedura de recurs și din punct de vedere al respectării drepturilor fundamentale, mi se pare aberant. Iată de ce am depus acest amendament. Mă opresc la posibilitatea de a aplica regulamentul în consulatele statelor membre. Un consulat al unui stat membru se află pe teritoriul unui stat membru, deci nu înțelegem de ce acest regulament nu se poate aplica nici în consulate. Ni se pare important să garantăm aplicabilitatea acestui regulament pe toată, pe tot teritoriul european, uh, inclusiv în consulate care reprezinte, reprezintă teritoriul unui stat membru, deci au caracter uh, similar cu uh, teritoriul european și unde se aplică legislația europeană. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Laura. Este un dosar extrem de complex și mă bucur că raportorii din umbră sunt uh, membri cu experiență. Va fi foarte dificil să armonizăm uh, lucrurile. Termenul pentru amendamente este 13 iunie și este un dosar prioritar este un eufemism, este probabil unul dintre cele mai dificile dosare. Vă mulțumesc uh, atât dumneavoastră cât și raportorilor din umbră și așteptăm amendamentele. Haideți să trecem acum la punctul 11, cadrul Uniunii în materie de relocare. Manin Bjork este raportoare. Pentru a vă prezenta, vă reamintesc că această propunere se referă la intrările sigure în Uniunea Europeană. Este vorba de inițiative în cadrul Uniunii și uh, experiența prin programele internaționale. Dar ajungem la o propunere de, a unui cadru de relocare al Uniunii. S-au depus 431 de amendamente și îi vom cere acum doamnei raportor Bjork să ne prezinte părerea sa în legătură cu aceste amendamente. Îi dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului meu din urmă, umbră, domnul Diaz de Mera, dar și celor care nu sunt prezenți, Catipirii lui Michel și Helga Stevens din partea ECR. Majoritatea amendamentelor provin de la acest, de acești colegi, dar au fost și alții care au depus amendamente și le mulțumesc pe această cale. În urmă cu o lună și o jumătate, când mi-am prezentat proiectul de raport în comisie, o idee principală a fost că relocarea este un instrument pentru o soluție durabilă pentru refugiați. Și aveam două obiective să păstrăm uh, esența umanitară a relocării și să creștem eforturile de relocare în Uniune. Și mă bucur să văd că amendamentele în mare merg în această direcție pentru a avea un cadru uh, european de relocare bazat pe necesități umanitare care crește uh, și uh, îmbunătățește arhitectura de relocare actuală. Uniunea trebuie să aibă un rol mai mare în relocare și consider că prin amendamente putem să uh, transmite un mesaj mult mai concret în legătură cu prioritățile noastre. Rolul central al ICNUR a fost uh, subliniat de mulți. Necesitatea relocării a fost consolidată prin amendamente uh, și în articole. Mulțumesc colegilor. În acest sens, uh, am avut amendamente ambițioase în legătură cu creșterea cifrelor. Vrem ca Uniunea Europeană să își asume uh, proporția din responsabilitatea globală. Din, la nivel procedural, este clar că raportorii din umbră s-au gândit la un cadru puternic de, de reglementare cu uh, instituții și organizații care vor lucra în procedura de relocare. Există opinii diferite în ceea ce privește actele de, de punere în aplicare și delegate, însă dat fiind uh, acordul în legătură cu uh, cadrul general al programului, nu, nu mă îndoiesc că vom ajunge la un acord. Susținerea pentru aceste programe au fost uh, incluse în amendamente, trebuie să mai discutăm în legătură cu persoanele uh, strămutate intern, uh, însă vom vedea care sunt aspectele concrete în acest sens. În general, Eh, cred că raportorii eh, și, cu mine, și din umbră și cu mine avem o bază solidă. Majoritatea amendamentelor consolidează posibilitatea ca noi, ca Parlament, să avem un raport eh, de deschidere către refugiați și ca Uniunea Europeană să fie privită pozitiv pentru a arăta că noi, Uniunea Europeană, putem să facem mai mult și mai bine. Așadar, aștept uh, observații din partea dumneavoastră, din partea raportorilor din umbră și uh, vom continua munca pe, aceste, pe acest text împreună. Mulțumesc, Marin. E bine să avem o politică de relocare credibilă. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, și lui Malin pentru munca sa și pentru capacitatea sa de dialog și pentru eforturile de a ajunge la acorduri și compromisuri. Amendamentele mele se bazează pe experiențe pozitive. Este vorba de 10 amendamente și se referă la 5 teme principale vrem să consolidăm rolul ICNUR și în plus să anticipăm necesitățile mondiale în uh, domeniul de relocare. ICNUR este un actor fundamental, indispensabil, de care se ține cont prea puțin în propunerea legislativă. Al doilea aspect se referă la condiționalitate. Angajamentul meu uh, către condiționalitate este extrem de clar. Articolul 4 menționează factorii care vor fi luați în considerare pentru a decide ce regiuni și ce state terțe uh, din ce regiuni și state terțe poate să uh, prevină relocarea. Însă, eu resping această trimitere la relațiile globale ale Uniunii cu statele terțe din care pot să provină relocările. De ce? Pentru că obiectivul relocării este, este exclusiv un act umanitar pentru a atenua situațiile de suferință în care se află refugiații. Aceste faimoase relații globale ar periclita accentul fundamental care este protecția umanitară bazată pe necesitate. De aceea, este foarte clar că eu resping condiția condițional, chestiunea condiționalității. Pot accepta alte aspecte. În al treilea rând, este vorba de persoanele strămutate intern. Consiliul dorește să le exclude, excludă și anumite grupuri politice. Eu nu. De multe ori, persoanele strămutate intern continuă să depindă pe propriul său teritoriu de cei care sunt sursa durerii și reprimărilor în Irak, în Siria, în Mali, Nigeria sau în Columbia, cu fenomenele gherilelor, unde avem 5 milioane de persoane strămutate intern în Columbia. În al patrulea rând, interoperabilitatea cu Eurodac. Sunt uh, de acord, însă trebuie să așteptăm să se încheie raportul în legătură cu Eurodac, uh, care este într-o fază legislativă mai avansată decât uh, raportul nostru. Ultimul aspect, cei 10.000 de euro pe care îi oferă Comisia pe persoană relocată și propunerea lui Malin, care este de 6.000 de euro pentru uh, persoanele relocate la nivel național. Acestea sunt uh, subiectele abordate în amendamentele mele. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Diaz de Mera. Câțiva dintre raportorii din umbră nu sunt prezenți, deci faceți-mi semn dacă doriți să interveniți pe acest dosar. Cecilia Wikström, aveți cuvântul. Da, astăzi repet exercițiul pe care l-am făcut cu câteva săptămâni în urmă pe același dosar. Voi încerca să prezint poziția raportorului din umbră din partea ALDE, domnului Michel, care a, a scris un document pe care vi-l voi citi. În primul rând, sublinează din nou importanța acestui dosar și mulțumește propunerile Comisiei, uh, datorită căreia Parlamentul European are ocazia să lucreze pe acest proiect uh, care vizează protecția internațională. În ceea ce privește amendamentele pe care le-a depus în numele ALDE, se limitează să pună accentul asupra trei puncte. În primul rând, în ceea ce privește includerea persoanelor strămutate intern în uh, domeniul regulamentului, Relocarea este o procedură bine definită care se aplică refugiaților înregistrate în statele terțe de către ICNUR. Ehm, lui Michel propune excluderea acestor persoane strămutate intern ehm, și statele membre pot să le acorde un statut prin scheme naționale. Amestecarea statuturilor într-o într fază atât de timpurie a proiectul european de azil ar putea să ducă la confuzie, însă pe termen scurt se pot uh, crea proceduri de admisie a persoanelor strămutate intern, însă diferite de cele de relocare. În al doilea rând, în ceea ce privește Agenția UE pentru Azil, domnul Michel uh, sus, susține uh, această misiune, în special în statele membre care au mai puțină experiență în, cu relocarea în al treilea rând, în ceea ce privește comisia la Comitetul de Nivel Înalt pentru Relocare, care include experți, sugerează că acest, că acest rol să nu fie doar consultativ, ci că acest comitet să poată să dea impuls politic politicii de relocare prin uh, redactarea unor recomandări către Comisie și Consiliu. Ar dori să pună accentul pe necesitatea de a Uh, utiliza strategic relocarea definită de ICNUR și să uh, încerce să rezolve situațiile, refugi, situațiile prelungite ale refugiaților. Se pune, se pune accentul pe reintegrarea persoanelor strămutate uh, și persoanelor relocate mulțumește domnului raportor pentru abordarea foarte inclusivă pe acest dosar. Vă mulțumesc, mulțumesc Cecilia, Judy Sargentini. Ce? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei Böck pentru raport. Și salutăm și abordarea doamnei Böck care încearcă să vină cu o propunere cât mai aproape de principiile ICNUR. Propunerea primită de la Comisie nu se referă neapărat la relocare, ci mai degrabă tratează chestiuni de geopolitică. Amestecă, practic, niște stimulente pentru țări țări care primesc un număr mare de refugiați pentru a-i stimula să încheie acorduri cu noi și eu nu așa văd un program de relocare. Propunerile doamnei Björk sunt foarte diferite de cele ale comisiei și cred că vom avea niște discuții tripartite extrem de dificile. încercăm să schimbăm ideea de număr maxim de persoane relocate într-un număr minim și încercăm să oferim stimulente pentru acest lucru în lumina criteriilor ICNUR și fără să amestecăm chestiunea refugiaților vulnerabili cu alte chestiuni de ordin socioeconomic încercăm să punem capăt ideea că dacă ai, ai dreptul la reîntregirea familiei, atunci intri în cotele de relocare. Mi se pare uimitor ceea ce propune comisia, și anume faptul că cineva care își aduce soțul sau soția uh, intră în aceste cote de relocare. Practic amestecăm lucrurile. Dreptul meu la o viață de familie cu o chestiune care ține de refugiați. Haideți să nu facem asta. Noi propunem lărgirea definiției familiei, chiar și lărgirea acestui drept de reîntregire a familiei pentru refugiați. Ce aș mai vrea să subliniez? <clears throat> Verzii doresc să susțină raportul actual și pe doamna raportor cât de mult posibil pentru a avea un program real de relocare, astfel încât să creștem numărul de persoane relocate, dar nu în funcție de geopolitică sau alte tipuri de negocieri care nu fac niciun fel de bine în problema acestor refugiați care acceptă voluntar să fie relocați. Știm că sunt lucruri dificile, dar vom Uh, lucra împreună cu doamna raportor. Mulțumesc și în cele din urmă domnul Corao. Îi mulțumesc doamnei Berg pentru acest text și pentru toată activitatea. Mi se pare că a reușit, într-adevăr, să vină cu un compromis excelent și am participat cu toții la redactarea acestor compromisuri. Amendamentele mele, uh, noastre, privesc alocarea precum un instrument umanitar. Trebuie să asigurăm accesul la acest instrument, alături de alte instrumente, tuturor persoanelor vulnerabile care trebuie protejate. Nu trebuie, trebuie să distrugem acest model de business folosit de uh, traficanți. Trebuie să-i protejăm pe cei care fug din țările lor din calea dezastrelor naturale sau a războaielor sau a altor pericole. Și împărtășim Părerea doamnei raportor care insistă asupra ideii că relocarea trebuie să fie și să rămână un instrument umanitar. Nu vrem ca asta să depindă de cooperarea cu țările terțe și de gestiunea generală a fluxurilor migratorii. Trebuie să uh, separăm foarte clar lucrurile și să întărim și controlul la frontieră. Așadar, nu trebuie să-i dăm Consiliului abilități de decizie, ci trebuie să păstrăm procedura actelor delegate cu participarea Parlamentului. E vorba de planul național de referință, stabilirea cotelor care trebuie respectate de fiecare stat membru în ceea ce privește relocare. Avem un amendament care propune și o soluție pentru a calcula acest număr care ține cont și de aspecte demografice și socioeconomice. De asemenea, estimăm că nu trebuie să le interzicem statelor membre să pună la dispoziție mai multe locuri pentru relocare decât cota primită. Să nu confundăm relocarea cu alte programe existente, programul de reîntregire a familiei. Într-adevăr, așa cum s-a spus, sunt aspecte complet diferite și trebuie să rămână diferite. Mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Într-adevăr, ideea generală este aceea de a avea un program realist de relocare care să fie, de exemplu, în lumina modelului canadian pe care l-am analizat, adică departe de influența politică și un model umanitar pe care în acest moment nu-l avem în Uniunea Europeană. Cred că este ideea generală care reiese și din amendamente. Îi dau cuvântul înapoi doamnei raportor dacă dorește să tragă și concluzii. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute, le mulțumesc raportorilor din umbră și celor care le țin locul astăzi. Cred că e evident ceea ce s-a spus acum aici, dacă ar fi să trag o concluzie, Propunerea Comisiei se îndepărtează foarte mult de această esență a modelului umanitar și de arhitectura de relocare existentă și cred că activitatea noastră aici în Parlament trebuie să se concentreze pe readucerea propunerii pe drumul cel bun. Și la, în discuțiile pe care le-am avut între noi, ca raportori, am subliniat faptul că trebuie să subliniem rolul Uniunii Europene, însă având în vedere uh, arhitectura de relocare existentă cu, și punând-o în legătură cu nevoile umanitare prezente. Și cred că trebuie să ne menținem poziția uh, cu tărie în discuțiile tripartite. Probabil că vor fi discuții dificile. Atâta timp cât putem să propunem un raport solid, putem să ne menținem poziția câteva lucruri menționate și de raportorii din umbră. Într-adevăr, am ajuns la un consens general în chestiunea condiționalităților care nu sunt acceptabile așa cum uh, sunt ele prevăzute în propunerea comisiei. Condiționalitățile trebuie să reprezintă un uh, instrument util de protecție individuală a refugiaților. Nu putem vorbi despre dimensiunea strategică, trebuie să respectăm terminologia ICNUR și principiile lor. Așa cum am mai spus și au spus și raportorii, trebuie să discutăm și despre persoanele strămutate intern, și sper să ajungem și aici la niște soluții care să mulțumească pe toată lumea. Eu cred că putem să găsim o astfel de soluție. Vom discuta asta la prima întâlnire cu raportorii din umbră. În ceea ce privește problemele semnalate de ceilalți colegi referitoare la număr, la cote, toate amendamentele merg în aceeași direcție, o abordare mai ambițioasă și vă mulțumesc. Nu am comentat specific referitor la amendamentele privitoare la sistemul de azil actual, la Agenția pentru Azil și Arhitectura Existentă. Într-adevăr, trebuie să avem uh, grijă să nu îngreunăm lucrurile și mai mult, ci să îmbunătățim situația existentă. Știu că sunt multe amendamente care fix asta propun. Mulțumesc! Mulțumesc! Și mă bucur foarte mult să văd că ne îndepătăm de propunerea inițială a Comisiei. Mulțumesc și raportorilor din umbră și vom vota fie pe 10, fie pe 11 iulie. Iar acum cred că putem să facem o pauză până la 11 și 30 când trecem la propunerea de vot și vă rog să aveți cardurile electronice la dumneavoastră. 11.30 reluăm ședința. Mulțumesc! colleagues begin to take your seats, we're going to vote. Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Vom începe votul electronic. Colleagues, if everyone, um, if everyone is ready, could I uh, just... Stimați colegi, dacă sunteți gata, câteva cuvinte. Avem două voturi. Unul dintre ele se referă la sistemul Eurodac. Pentru aceia dintre dumneavoastră care au lucrat pe acest dosar știți că este foarte complicat, așa că vă rog să votați cu foarte multă atenție. Avem doar două dosare pe care votăm astăzi, însă sunt destul de complicate, amândouă. Așadar, aveți cardurile electronice? Dacă nu, vă rog sincer să-mi spuneți acum, pentru că e vorba de un vot foarte complicat și s-ar putea să se voteze cu diferențe foarte mici. Este cineva care nu are cardul electronic? E foarte important ca toată lumea să aibă caldul electronic de vot înainte să începem. Bun. Văd că cineva încă așteaptă să primească cardul. Mai e cineva? Bun, deci trebuie să așteptăm ca un coleg să primească cardul. Înțeleg că sosește cam într-un minut. Okay, colleagues, don't anyone leave the room. We're just waiting for one or two people to come in. Stimați colegi, vă rog să nu mai ieșiți din sală. Mai așteptăm încă unul, doi colegi să sosească și apoi începem. sorry for the delay, colleagues. I'm just going to check with all the coordinators that everyone is Îmi cer scuze pentru întârziere. Aș vrea să verific cu coordonatorii, să văd dacă toată lumea este pregătită. Vă rog să faceți semn. Coordonatorii, așadar, sunteți pregătiți? Nu vreau să încep procedura de votare înainte să fim cu toții gata. Nu sunteți gata, înțeleg. Bun, asta încercam să și aflu. Așadar, stimați coordonatori, sunteți gata? Văd că cineva spune nu. Bun. Bun, haideți să mai facem o mică pauză. Trebuie să fim absolut pregătiți înainte. Deci, fac o mică pauză, sper că nu foarte lungă, sub un minut, sper, până sosesc toți colegii. Okay, those are not the members we were waiting for. Din păcate, nu sunt ei, membrii comisiei pe care îi așteptăm cu toții. Haideți să ne amuzăm. Până la urmă, nu ne rămâne nimic altceva de făcut. Okay, in terms of balance, thank you, Tanya. Trying to get some balance in this committee. Să încercăm să avem un pic de echilibru în această comisie. Așadar, stimați coordonatori, sunteți gata pentru procedura de votare? Oare de la PPE cu cine vorbesc? Cu cine vorbesc de la PPE? Cine e coordonator la PPE? Thomas, nu ești tu coordonatorul. Cine este coordonator la PPE? O observație din sală. Doamnă președinte, așteaptă atâția oameni acum. E timpul de vot, trebuie să votăm. Nu e problema noastră dacă ceilalți nu au venit la timp. Uh, I can see you're not a, a regular Libe member, but uh, we, we take your good wishes. Înțeleg că nu sunteți uh, membru permanent Libe. Mulțumim pentru bunele urări. Poate totuși am putea să începem. Bun, stimați colegi, haideți să începem. Primul vot. Ca urmare a cererii din partea grupului social-democraților, trebuie să votăm decizia de a nu trimite o scrisoare Comisiei pentru Afaceri Juridice în vederea unei posibile acțiuni în constatarea abținerii de a acționa în fața Curții Europene de Justiție. În ceea ce privește reciprocitatea vizelor, Majoritatea coordonatorilor au hotărât să nu trimitem o scrisoare. Colegi, stimați colegi, vă rog mult să fiți atenți, vă rog să faceți liniște. Stimați colegi, dacă votați pentru, înseamnă că susțineți decizia coordonatorilor de a nu trimite o scrisoare. Dacă votați împotrivă, înseamnă că doriți ca o astfel de scrisoare să fie primită, trimisă. Repet, dacă votați da, susțineți decizia coordonatorilor de a nu trimite o scrisoare. Dacă votați nu, înseamnă că sunteți pentru trimiterea scrisorii. Dacă toată lumea a înțeles, deschid votul. Dacă a votat toată lumea. Bun. La PPE avem un vot în plus. Dacă puteți, vă rugăm frumos să ajustați. S-a rezolvat. Închid votul. 21 pentru, 33 împotrivă, 0 abțineri. Așadar, scrisoarea va fi trimisă. So colleagues, we'll move straight to the uh, Eurodac vote. Trecem direct la votul Eurodac, doamna raportor Macovei. Stimați colegi, înainte să începem votul, câteva anunțuri asupra amendamentelor. N-am să mă lungesc foarte mult. Doamna Infeld a prezentat un amendament oral la articolul 8 alineatul 3 și vede de asemenea un amendament la compromisul 7. Textul amendamentului oral îl găsiți împreună cu lista de votare. Așadar, amendamentul 235 îl supunem la vot cu amendamentul doamnei Intfeld. Sunteți de acord? Dacă nu obiectează nimeni, bun. Apoi, vot cu apel nominal, o cerere din partea ECR asupra compromisului 2, 6 și 11. și anume votul să fie făcut prin ridicarea mâinii dacă președintele nu hotărăște altfel, conform regulamentului de procedură. Pragul este 1 pe 5 din membrii comisiei. Sunteți de acord ca aceste compromisuri 2, 16 și 11 să se voteze prin apel nominal? Da. Și în cele din urmă, doamna raportor, doriți să luați cuvântul? Doamna Macovei, vă rog. Haideți să trecem direct la vot. Vreau doar să le mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamna Macovei. Trecem direct la vot. Amendamentul 1. Deschid votul. Vot electronic. Închidem votul. Se adoptă. Nu cred că funcționează instrumentul, dispozitivul. Poate doriți să schimbați locul în sală?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 Compromisul 1, pagina 5. Deschidem votul. Compromisul 1, pagina 5. Și am să aștept, că știu că e un vot foarte complicat. A votat toată lumea. Se adoptă. Compromisul 7 la pagina 7. Votul e închis. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 235. E vorba de amendamentul oral al doamnei Intfeld. Deschid votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 2. Îl găsiți la pagina 12. 12. O scurtă pauză până găsiți, deschid votul. Compromisul al doilea, pagina 12. La cererea ECR, ECR-ul are un vot în plus. Bun, acum e în regulă. Închidem votul. Compromisul 3. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 4. Închidem votul. Se adoptă compromisul 5. Vă rog să votați. Închidem votul. Se adoptă amendamentul 200. Vă rog să votați. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 201. Se adoptă. Amendamentul 202. Vă rog să votați. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 205. Închidem votul. Se respinge. 206. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 207. Vă rog să votați. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 208. Vă rog să votați. Închidem votul. Se adoptă 209. Vă rog să votați. Închidem votul. Respins 210 210. Vă rog să votați. Închidem votul. Compromisul 9. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 211, 211, vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Se adoptă 212 și 22 sunt identice. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat se adoptă. 23, vă rog să votați. Votul s-a închis. Se adoptă. 24, vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Se adoptă 25. Vă rog să votați. Votul s-a închis. se adoptă. Compromisul 10, vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Amendamentul 216. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 217. Votul s-a închis. Se adoptă. 222. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 217. Se respinge. 223. Votul s-a închis. Se adoptă 224. Se adoptă 225. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 28. Deschid votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă 29. Închid votul. Se adoptă Amendamentul 236. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Se adoptă. 252. Vă rog să votați. S-a închis. Se adoptă. 262. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Se adoptă amendamentul 90. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Se adoptă amendamentul 91. Votul s-a închis. Compromisul 11. Vă rog să votați. E vot cu apel nominal. Stimați colegi, pentru că nu am spus că e vot prin apel, apel nominal, trebuia să spun la început, așa că votăm din nou vot prin apel nominal solicitat de ECR pe acest amendament de compromis. Votăm din nou. Vă mulțumesc ca să respectăm regulile. S-a închis votul. Se adoptă. Mi-am învățat lecția. 2-3-9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 2-3-9. Amendamentul 241 și 242 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 243. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 245. S-a deschis votul. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, amendamentul 244. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 245. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. S-a închis votul. 248. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 263. S-a deschis votul. 263. S-a închis. Se respinge. 265. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 266. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 267. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 268. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 270. S-a deschis votul. Să închizi votul. Se respinge. Compromisul 14. Să deschizi deschis votul. Să închizi votul. Se adoptă. 279. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 280. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 281. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 282. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 283. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 284. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 285. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 286. Devine cadou Mergem la 292. S-a deschis votul. 292. Amendamentul 292 pe pagina 26. Ba nu, stați puțin. Îmi cer scuze pentru pauză, stăm la 292, votul e în continuare deschis. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 296. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 297. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 298. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 299. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 300. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 315. 315. open. 315. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 319. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 324. S-a deschis votul. 324. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 326. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 330. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 336 și 338 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 342. S-a deschis votul. 342. A votat toată lumea? 342. Stimați colegi, repetăm votul, nicio problemă. Ștergem ultimul vot, îl reluăm, 342, s-a deschis votul. 342, propriul tău amendament, domnule Lenars, s-a închis votul. Se respinge. Trecem la 346, nu, nu trecem. Îmi cer scuze, stimați colegi. Amendamentul 344. Nu, 344, nu? Interesant. 344 cred eu. Ce ziceți? Well, I'm, I'm, I'm sticking to 344. Rămân la 344. Nu știu ce faceți dumneavoastră. 344. Nu-mi place să nu fiu de acord cu Gerard, dar 344. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și trecem la 343. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 341. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum 346. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 354. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 355. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 356. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 362. S-a deschis votul. Trei S-a închis votul. Se respinge. 363. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 364. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 372. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 373. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 375. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 378. Trei sute șaptezeci și opt. Trei șapte opt s-a deschis votul. Trei sute șaptezeci și opt. Să închizi votul. Se respinge. Amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 380 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 53. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 395. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 75. S-a deschis votul. 56. S-a deschis votul. Se adoptă amentul 406, 407, 408, identice, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 412, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 413, s-a deschis votul. Să închizi votul. Se respinge. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 419. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 422. S-a deschis votul. S-a închis votul. 424. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 425. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 426. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 429. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 435 și 436 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 57. S-a deschis votul. Vote is S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 437. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 438. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 440. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 441 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 442 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 445. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a deschis votul 446. S-a închis votul. Se adoptă. 58 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 447 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 448 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 449 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 450 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 451 s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 60 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 62 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 84 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat Compromisul 16 vot cu apel nominal solicitat de ECR. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Și nu, nu sunt trei de lui Michel în sală. Amendamentul 98, stimați colegi. Nu prea avem timp de glume, îmi cer scuze, stimați colegi. S-a deschis votul amendamentul 98. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. 107 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 108 s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 115 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 123. S-a deschis votul. 123. S-a închis votul. Se respinge. 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 128. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 17. S-a deschis votul. Nu. Îmi cer scuze, stimați colegi. A mai rămas amendamentul 130. 130. S-a deschis votul. Amendamentul 130, îmi cer scuze. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 17, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 135 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 136 votul s-a deschis. S-a închis. Respins. Amendamentul 14 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 137 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 138 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă articole. Amendament bugetar 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Deci suntem la articole Ah, Stimați colegi, cred că am creat o confuzie. Ne gândeam că amendamentul 16, considerați că amendamentul 16 este același lucru cu amendamentul bugetar 16. Clarificăm lucrurile, aproape că am terminat. Votăm amendamentul 16 și după aceea amendamentul bugetar 16. Deci, reluăm. Începem cu amendamentul 16 Amendamentul 16. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. I was very clear. I said budget, didn't I? Am spus uh, la votul anterior amendament bugetar. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 16. Acum trecem la amendamentul bugetar 16 de la pe pagina 41. S-a deschis votul. Bun, s-a închis votul. Se adoptă. Și acum amendamentul bugetar 6, la pagina 42 s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Iar acum, vot final, vot cu apel nominal, două voturi cu apel nominal, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 35 pentru 10 împotriva 8 abțineri. Trecem la decizia de deschidere a negocierilor, mandat și componența echipei de negociere. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu, nu am închis votul, încă se votează. S-a închis votul. Încă nu, cred, cred că Oamenii își scot cartelele, vă rog, faceți o pauză, stimați colegi, s-a închis votul 36 pentru, 8 împotrivă, 7 abțineri. Felicitări raportoarei doamna Macovei. Vă mulțumesc, colegi, pentru răzba, răbdare într-un vot foarte lung. Am încheiat voturile. You can see the